anual al Băncii Centrale Europene, un raport realizat de domnul Marias, și doresc să-i urez un călduros bun venit președintelui BCE, domnul Mario Draghi. Bine ați venit, domnule președinte! De asemenea, Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc sau să părăsiți sala în liniște. Mulțumesc. În primul rând dau cuvântul raportorului, domnul Notis Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi Parlamentul are o misiune foarte importantă care uh, își are originea în tratate și anume exercitarea controlului democratic asupra actelor uh, Băncii Centrale Europene. O bancă centrală europeană independentă nu înseamnă o instituție care nu se supune niciunui control și care nu are nicio răspundere de aceea președintele Băncii Centrale Europene vine astăzi în fața Parlamentului, în fața aleșilor cetățenilor. Vom dezbate astăzi raportul anual al Băncii Centrale Europene. Un raport care, care până acum a conținut uh, cuvinte frumoase și declarații formale. Însă, acum dorim fapte și nu numai cuvinte. S-au făcut uh, eforturi uh, um, prin raportul uh, nostru uh, Eh, unele amendamente au fost depuse pentru a mai ehm, dilua puțin eh, lucrurile pe care vroiam eu să le susțin, pentru a mai îndulci puțin situația, însă totuși aspectele principale au rămas acolo și eh, Parlamentul ehm, trebuie să fie capabil să-și exercite puterea și nu vrem să vedem niciun fel de conflicte de interes. în ceea ce privește politicile financiare într-un moment în care BCE are acest rol de supervizare al băncilor, a băncilor uh, mari sistemice. Și în momente în care acesta, aceasta, acestea răscumpără datoriile statelor membre. De asemenea, hotărârea Curții de Justiție vorbește despre programul implementat de Troica. Domnule Draghi, atunci când uh, vorbim despre șomajul pe termen lung, când vorbim despre rata șomajului care în Grecia a crescut atât de mult, uh, și o comparăm cu cea din Germania, vedem cât de mare este diferența, cât de mari sunt discrepanțele. Dacă ne uităm la programele de austeritate uh, deosebit de stricte care au fost implementate, dar care n-au reușit să elimine datoriile publice sau măcar să le scadă, ei bine, în conformitate cu regulamentul 472 din 2013 trebuie să se organizeze un audit al deficitului public pentru a se vedea cu adevărat ce intră acolo. Un program foarte ambițios. O parte din aceste uh, fonduri, de exemplu, au venit uh, din uh, partea băncii mm, centrale din Grecia și totuși uh, parametrii legați de creștere, de mm, ocupare nu s-au schimbat, nu s-au îmbunătățit. Uh, Problema esențială este cea legată de reformele structurale, însă a existat un dezechilibru în ceea ce privește impactul social. Apoi, uitându-ne la mm, ratele scăzute de ale dobânzilor, nici acestea nu au încurajat investițiile private. Prin urmare, această Ideea unui sistem paneuropean de, garanții, de garantare a depozitelor este o idee foarte importantă care trebuie să fie analizată și din punct de vedere al atribuțiilor de supervizare. Și trebuie să știm de ce a impus toate aceste măsuri Banca Centrală Europeană Greciei și doresc în încheiere să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijin. Domnule președinte, acum cuvântul președintele BCE, domnul Draghi, vă rog. Uh, domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Cu siguranță ne aflăm într-un moment când e pusă la încercare coeziunea Europei. Multe din provocările cu care trebuie să ne confruntăm sunt de natură europeană sau chiar globală. Și, acest, și pentru aceste provocări e nevoie de o reacție europeană puternică. De aceea uh, mă bucur să pot să fiu din nou în acest for un simbol al nevoii pentru dezbateri și soluții europene. Astăzi discutăm despre raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru anul 2014. În acest an, Consiliul de Guvernare a adoptat o serie de măsuri pentru a face față slăbirii canalelor de transmisie ale politicii monetare și, a, și pentru a face față de asemenea inflației scăzute. Printre aceste măsuri, două reduceri în ratele de dobândă ECB și anunțarea unor operațiuni de refinanțare pe termen lung și două programe de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active și de obligațiuni garantate. Tot în 2014 au început activitățile mecanismului unic de supraveghere și s-a încheiat de asemenea evaluarea uh, comprehensivă. Însă, în loc să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat în trecut, permiteți-mi acum să mă refer la provocările cu care încă trebuie să ne confruntăm. În primul rând, vă voi explica pe scurt actuala noastră politică monetară și vă voi spune de ce ne vom reevalua orientarea la reuniunea noastră din martie. În al doilea rând, aș vrea să discut despre provocările economice cu care ne confruntăm și să spun cum le putem soluționa. Sunt conștient, sunt foarte conștient de fapt că acum atenția celor care stabilesc politici este în altă parte, însă trebuie să vă spun clar, succesul economic face parte din soluționarea problemelor și din alte domenii. De aceea, reducerea riscurilor economice trebuie să fie prioritară pe agenda politică. Cam acum trei ani, inflația a început să se îndepărteze de um, obiectivul BCE pe termen lung, de uh, aproape 2%, sub, însă aproape de 2%. Din octombrie 2013, inflația a fost sub 1%. În 2015, Inflația vizibilă a indicilor armonizat al prețurilor de consum a fost uh, foarte scăzută sau chiar negativă sub influența uh, prețurilor scăzute la bunurile <clears throat> la produsele de bază și a fost estimată la 0,4% în ianuarie anul acesta. În paralel cu această tendință, a trebuit să revizuim tot timpul uh, perspectivele noastre pentru inflație, previziunile pentru inflație. La începutul 2015, personalul nostru prevedea ca inflația să atingă 1,5% în 2016 și 1,8% în 2017. În decembrie au proiectat o rată de doar 1% pentru acest an și de 1,6% pentru 2017. Pe acest fundal, BCE a hotărât în decembrie să treacă din nou la <clears throat> fapte, să acționeze. Evaluarea orientării noastre de politică monetară s-a făcut în două părți. În primul rând, am luat act că măsurile luate în uh, vara anului 2014 au fost foarte eficiente. Stimulul monetar pe care noi l-am introdus au dus la o relaxare a condițiilor financiare, au stimulat acordarea de credit și au oferit un sprijin substanțial pentru uh, recuperarea zonei euro. Fără aceste măsuri, zona euro ar fi fost, ar fi intrat în deflație în mod clar anul trecut, iar prețurile ar fi scăzut și mai rapid anul acesta și astfel creșterea ar fi scăzut la rândul ei. În al doilea rând, deși măsurile noastre au dat roade au fost considerate ca fiind insuficiente, dat fiind că în ceea ce privește uh, stabilitatea prețurile, lucrurile nu prea stau bine. A existat un risc concret că fără creșterea stimulului uh, cantitativ, data la care inflația uh, s-ar stabili undeva pe lângă 2%, urma să se lase așteptată. De aceea am hotărât să ne recalibrăm orientarea politicii noastre bugetare. Am, reușit, am redus și mai multe posturi de facilități la sub 0,3% și am extins data de finalizare pentru achizițiile noastre lunare către sfârșitul lunii martie 2017, menținând în același timp condiționalitatea privind uh, Uh, perspectivele de inflație și în același timp am anunțat că vom reinvesti plățile principale la activele achiziționate atunci când acestea ajung la maturitate. De asemenea, am hotărât să facem o operațiuni de refinanțare și operațiuni de refinanțare pe termen lung um, în funcție de proceduri la o rată fixă cu o alocare de plină atâta timp cât va fi necesar, cel puțin până uh, la sfârșitul anului 2017. De când ne-am întâlnit în decembrie, lucrurile s-au schimbat. Avem o recuperare modestă a zonei euro, însă totuși există riscuri Există o nesiguranță crescută în legătură cu perspectivele de creștere de pe piețele emergente. Există de asemenea volatilitate pe piețele financiare și de <clears throat> produse de bază și de asemenea riscuri geopolitice. Dinamica inflaționistă este în mod tangibil mai scăzută decât ne așteptam în decembrie. Actualul val de dezinflație se datorează mai ales scăderii prețurilor la petrol. Însă, în același timp, um, știm că au scăzut puțin, foarte puțin salariile, au scăzut de asemenea um, așteptările în ceea ce privește inflația și e clar că asta va influența uh, prețurile și stabilirea de salarii din economia noastră. De aceea, la ultima ședință din ianuarie, am considerat că va trebui să revizuim și eventual să reconsiderăm orientarea noastră de politică bugetară la următoarea noastră reuniune de la începutul lunii martie, când vom avea noile proiecții macroeconomice. Politica noastră monetară funcționează și BCE-ul își dorește să contribuie, să aducă contribuția pentru a se asigura că această recuperare se va menține. Însă există riscuri. Și dacă acestea se vor concretiza, acestea ar putea pune în pericol redresarea economică. Provocările de politică care ne confruntăm sunt de patru tipuri. Țin de mediul global, de situația sistemului financiar, de politicile economice și bugetare ale statelor membre și de nesiguranța politică uh, Uh, care planează în uh, jurul proiectului european în ceea ce privește <laughs> situația globală. În uh, economiile avansate există perspective de creștere, însă pe piețele emergente aceste tendințe sunt mai scăzute. Deci creșterea oricum e la un nivel scăzut. Mai mult, piețele emergente se confruntă cu riscuri economice și financiare. Unele piețe suferă de pe urma unor slăbiciuni structurale și a unor dezechilibre macroeconomice, în timp ce altele uh, trebuie să se ajusteze la un preț mai scăzut la produsele de bază. Rămân vulnerabile, deoarece uh, s-ar putea schimba uh, uh, percepția riscului și astfel condițiile financiare ar deveni mai dificile. Acum știm de asemenea că trebuie să asigurăm um, Știm de asemenea că și cererea din zona euro va fi afectată. Pe acest fundal, e absolut esențial să, asur- să asigurăm reziliența zonei euro. În al doilea rând, există anumite provocări de politică ce țin de piețele financiare. Sistemul financiar din zona euro a trecut prin mai multe episoade dificile în a doua jumătate a anului trecut. E un semn că s-au uh, obținut multe prin înființarea Uniunii Bancare, Uniune care însă nu s-a încheiat. Pentru ca sistemul nostru financiar să fie sigur, într-adevăr, trebuie să facem progrese în două domenii principale, care sunt complementare. Pe de o parte, trebuie să finalizăm uh, și să implementăm munca pe care am început-o când am stabilit mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție, drept piloni inițiali ai Uniunii noastre bancare. Pentru asta e nevoie de mai multă muncă reglementară pentru a ne armoniza regulile de acțiune de supraveghere și să asigurăm de asemenea o aplicație consecventă a, a prevederilor din directiva pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit. De asemenea, trebuie să consolidăm credibilitatea fondului de rezoluție unică și trebuie să ne asigurăm că există același nivel de încredere în siguranța acestor depozite peste tot în statele uh, din zona euro prin stabilirea, prin înființarea unei scheme de asigurare a depozitelor europene. Reducerea riscurilor și împărtășirea riscurilor sunt fețele aceleași monezi. Sunt esențiale pentru a proteja stabilitatea sectorului bancar european. Al treilea rând, să provocări ce țin de politicile economice și bugetare ale statelor membre, pentru care e nevoie de acțiuni hotărătoare. Politicile bugetare ar trebui să contribuie la recuperarea economică, să în același timp trebuie respectat pactul de creștere și stabilitate. E important pentru a menține încrederea în cadrul bugetar european și pentru a menține viabilitatea finanțelor publice. Mai mult, țările ar avea de câștigat de pe urma uh, unei alcătuiri uh, a politicilor bugetare care să stimuleze mai mult creșterea. Aici putem vorbi de o mai mare eficiență a serviciilor din sectorul public și de un sistem de impozitare care să încurajeze creșterea. Însă acest ciclu de recuperare din zona euro trebuie soțit de politici structurale, mai ales de acțiuni care să îmbunătățească mediul de afaceri, cum ar fi includerea de uh, prevederi privind o infrastructură publică. Astfel de acțiuni sunt vitale pentru a crește investițiile productive, pentru a crea locuri de muncă și crește productivitatea. Dacă reformele sunt credibile, alese cu grijă și bine uh, stabilite, efectele pozitive pot fi simțite imediat, mai ales în contextul uh, orientării noastre de politică bugetară. În al patrulea rând, să nu uităm nesiguranța din jurul proiectului european. E ceva ce se aplică contextului general al Uniunii Europene. O soluție prin care Uniunea Europeană ar rămâne în Uniunea Europeană, permițând uh, o integrare majoră în zona euro ar crește încrederea. Structura Uniunii Economice și Monetare de asemenea nu este încheiată. Cetățenii și piețele sunt de prea multe ori nesiguri de capacitatea noastră de a acționa împreună, dând dovadă de o responsabilitate comună. Ar trebui să le arătăm că se înșeală. Acum, permiteți-mi să închei și să revin la subiectul dezbaterii noastre, rezoluția dumneavoastră privind raportul nostru pe 2014. Vreau să vă asigur că vom citi cu atenție acest document. Ne reamintește care este datoria noastră ca instituție publică de a ne face treaba într-un mod transparent care poate fi tras la răspundere. Publicarea documentelor confidențiale ale membrilor Consiliului Executiv este un pas în această direcție. Acum aștept dezbaterea uh, cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Draghi. Doresc să-l salut și pe vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Valdis Dombrovskis, și vă dau cuvântul imediat, vă rog. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, stimați deputați, în primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor Marias și colegilor din Comisia Econ pentru munca lor la acest raport. Este vorba de o evaluare ex post a activităților BCE de către Parlamentul European, ceea ce reprezintă o parte foarte importantă a responsabilității democratice și o participare clară la susținerea independenței BCE. Ca și Parlamentul, Comisia consideră că independența BCE în uh, aplicarea politicii monetare, așa cum se stipulează în tratate, este vitală pentru a garanta stabilitate în zona uh, euro și nu numai. Politicile duse în ultimii ani, inclusiv reducerea ratei dobânzilor, refinanțarea uh, Um, operațiunilor pe termen lung și altele, BCE-ul a um, pus capăt unor perioade lungi de deflație. Aceste măsuri au ameliorat situația uh, sectorului uh, privat și au susținut redresarea economiei. De asemenea, au contribuit la atingerea obiectivelor BCE de a ne apropia de uh, o inflație de 2% pe termen mediu. Redresarea deci, adică este moderată, așa cum uh, este foarte bine și uh, acest lucru este influențat și de anumite elemente exterioare, cum ar fi scăderea prețului la petrol și uh, o rată de schimb de la cursul valutar favorabilă exportatorilor europeni. De asemenea, trebuie să ținem cont de situația din vecinătatea noastră sudică și estică și de asemenea de încetinirea piețelor emergente. Creșterea globală, pronosticul de creștere globală a PIB-ului s-a deteriorat într-o oarecare măsură. Pe acest fundal va trebui să ne actualizăm uh, prognozele economice cele mai recente. Comisia este de acord cu Parlamentul. Europa nu se poate baza doar pe politica monetară și pe un mediu favorabil pentru a face să crească rata de creștere a PIB-ului. Trebuie ca statele membre să implementeze reforme structurale, iar politicile uh, fiscale, monetare și structurale trebuie să aibă drept țintă o Uh, crearea unei atmosfere favorabile creșterii. Pe partea fiscală, ajustările făcute în ultimii ani de reducerea deficiturilor um, au funcționat și au dus la o stabilizare a zonei euro. Dar statele membre se confruntă cu diferite provocări fiscale și deci trebuie ca politica de ajustare fiscală să continue. Comisia este de acord cu Parlamentul European că ajustarea fiscală și flexibilitatea prevăzută de Pactul de Stabilitate și Creștere trebuie acompaniate de o implementare a reformelor structurale, de susținerea producției de servicii și bunuri, de stimularea pieței de muncă pentru a stimula competitivitatea și a reduce inegalitățile. Stimularea investițiilor rămâne una din prioritățile principale ale Comisiei. Planul de investiții pentru Europa va contribui la inversarea tendințelor descendente uh, prin susținerea unor proiecte strategice și prin finanțarea IMM-urilor. Parlamentul European susține inițiativa de a avea un fond european de investiții strategice, ceea ce ne-a ajutat foarte mult să punem pe picioare acest fond și a răspunde marii nevoi de investiții uh, din Europa acum EFSI uh, este funcțional după ce primele elemente s-au conturat în ianuarie. 315 miliarde, miliarde de euro este ținta noastră de investiții și vă asigurăm că va fi atinsă. Comisia este de asemenea de acord cu Parlamentul în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital. Este obiectivul nostru să um, susținem transparența surselor de finanțare și să creștem posibilitățile de finanțare, mai ales pentru IMM-uri. Implementarea acestui plan de acțiune privind piețele de capital este un obiectiv ambițios și ne bazăm pe angajamentul și pe susținerea Parlamentului și mai ales în ceea ce privește procedurile legislative uh, din viitorul apropiat. De asemenea, amintim Parlamentului că suntem expuși în continuare la riscuri pe uh, toate piețele de capital uh, în situația actuală. Domnule președinte, vreau să închei spunând că văd uh, multe puncte în comun între poziția dumneavoastră și cea a Comisiei și ne bucurăm că putem să ne bazăm pe dumneavoastră pentru a pune fundațiile unei economii europene solide cu creștere și locuri de muncă și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Dombrovskis. Bună ziua, dragi colegi! Doresc să-l salut și eu pe președintele Draghi și începem acum cu uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. Începe domnul Van den Candelare, 1 minut 30. Vă rog. Geachte voorzitter Draghi, de totstandkoming van dit Mulțumesc, domnule președinte. Elaborarea acestui raport nu a fost deja, nu a fost un exercițiu simplu Super Mario, Magic Mario, Mario Helicopter. Primiți câte o poreclă în fiecare săptămână și știu că nu este deloc ușor uh, pentru dumneavoastră. Uh, ați prefera o economie stabilă unde să nu fie nevoie de măsuri neconvenționale. Ați dori uh, o BCE puternică și independentă. De aceea am cerut miniștilor să nu se amestece în politicile dumneavoastră încrederea uh, este acolo, BCE are nevoie de încrederea noastră, ca de altfel și guvernatorii băncilor centrale. Există argumente pentru și împotriva relaxării uh, cantitative, însă discuția trebuie să rămână foarte clară. Micii depunători nu trebuie să fie victimele celor care mm, beau șampanie în fiecare zi. Nu, acest lucru este fals. Foarte multe persoane pot profita de rate foarte scăzute în calitate de mm, în, în momentul în care fac un împrumut. Însă trebuie să fim atenți și la riscurile acestei politici. Unii doresc o lipsă de acțiune. Nu, cred că este uh, mult mai dificil uh, decât să nu acționezi. Eu vă susțin abordarea echilibrată. Vă mulțumesc. În numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Mavrides, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să îl felicit pe raportor, pe domnul Notis Marias și să-i urez bun venit domnului Mario Draghi aici. Prezența dumneavoastră uh, e întotdeauna binevenită aici, deoarece sporește legitimitatea Uniunii Europene. Noi observăm care sunt politicile uh, dumneavoastră în acest domeniu, mai ales în ceea ce prește relaxarea cantitativă. E un program major ce ține de inflație și de uh, dezvoltarea sustenabilă. Bineînțeles, zona euro uh, E în continuare într-o situație de fragilitate, o zonă lipsită de omogeneitate cu diferite provocări. Domnul Benoît Core vorbea recent despre divergențele din zona euro și vorbea despre anumite state membre care au un excedent și care ar trebui să se angajeze la investiții publice mai mari. Aș vrea să vă aud și pe dumneavoastră abordând această problemă. Acum, problema fragmentării. O problemă majoră peste tot în zona euro. Costul acordării de împrumuturi către IMM-uri, de asemenea, o mare problemă. E mult mai scump să primești un uh, împrumut dacă ești o firmă mică decât dacă ești una mare. Și să nu uităm că uh, IMM-urile sunt cele care au fost cel mai tare lovite de criza economică. Deci cum putem obține acum împrumuturi la un preț căzut către economia reală? Bineînțeles, există anumite mari companii financiare care sunt importante datorită rolului și funcțiilor, însă să nu uităm că există anumite principii care trebuie respectate totuși în orice situație. Și aș vrea de asemenea să aud părerea dumneavoastră cu privire la acest lucru acum. Împrumuturile non-performante, creditele non-performante, ce credeți? Ar trebui să existe un mecanism ca în Spania sau Irlanda sau ceva diferit? Și în ultimul rând, referitor la protecția depozitelor cetățenilor. Ce se întâmplă cu acele state membre care nu uh, urmează recomandările uh, europene? Vă mulțumesc. Domnul Ozog, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte domnule raportor, stimați uh, deputați, acest raport analizează activitățile BCE și uh, există anumite critici, anumite voci critice în ceea ce privește activitățile băncii. Avem nevoie de instrumente pe termen lung care să ne ajute să stimulăm economia din Europa și, evident, trebuie să stimulăm economia reală în toate cele 28 de state membre. Dacă BCE își desfășoară activitățile și reușește să mențină condiții financiare pentru investiții publice și private în Uniunea Europeană, dacă BCE face acest lucru, sigur că situația se va ameliora. E foarte important să încurajăm și IMM-urile. În ceea ce privește raportul privind BCE, cred că e foarte important să ținem cont de un element. Este vorba de uh, faptul că deciziile BCE sunt luate în mod independent și de asemenea BCE joacă și un rol de supervizare în ceea ce privește politica monetară. Dar trebuie să ne asigurăm că nu există conflicte de interese în desfășurarea activităților de către BCE. Mulțumesc de la grupul ALDE, doamna Van Nieuwenhuizen. Două minute. Prego. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Draghi, domnule Dombrovskis, vă urez bun venit. Aș dori să încep prin a îi mulțumim domnului Marias, precum și raportorilor din umbră pentru cooperarea lor. În acest raport ne exprimăm îngrijorarea legată de efectele relaxării cantitative. 60 de miliarde de euro în fiecare lună uh, sunt ca un fel de dopaj pentru economie, o dopare a economiei. Ați spus și dumneavoastră, politica monetară nu este suficientă pentru a uh, însănătoși economia. Este nevoie de reforme și de o politică bugetară sănătoasă. A spus-o chiar dumneavoastră. A fost punctul al treilea din discursul dumneavoastră. De aceea trebuie să subliniez că în acest domeniu situația nu pare deloc promițătoare în numeroase, pe numeroase piețe lucrurile par blocate. Vedem cumva o tranziție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 între o situație în care nu există deloc uh, uh, ocupare și una în care sunt suficiente locuri de muncă, pare să nu se mm, facă trecerea. Uh, situația inflaționistă, de asemenea. Unele țări încearcă să nu respecte angajamentele bugetare, deci lucrurile nu sunt deloc promițătoare. De aceea mă întreb dacă în acest context este rezonabil să continuăm cu această relaxare cantitativă și chiar să o accelerăm. Această îngrijorare este accentuată și și de efectele secundare negative mm, ale acestor măsuri de stimulare pentru fondurile de pensii și pentru piețele europene. Dacă nu luăm în considerare prețul atât de scăzut al petrolului, atunci inflația nu e chiar atât de scăzută la rândul ei. Și atunci mă întreb, domnule Draghi, trebuie să accelerăm și mai tare această relaxare cantitativă, mai ales că reformele structurale sunt atât de necesare, politicile bugetare pe care ni le dorim nu sunt acolo. Și atunci putem să obținem rezultate numai prin această relaxare cantitativă? Mulțumesc din partea GUE, domnul de Mazi, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnul Draghi a spus whatever it takes și astfel a liniștit piețele financiare și a uh, bucurat bursele. Însă creditele leneșe din sistemul bancar din Italia ne arată că criza euro continuă. Pentru majoritatea în fiecare zi se vede criza euro în portofel și uh, motivele sunt întemeiate. Domnul Draghi le-a numit chiar el. Lipsește o politică fiscală care să susțină investițiile este um, clar că investiții nu se fac, deși uh, dobânzile sunt aproape zero. BCE uh, depășește în fiecare an uh, obiectivul de inflație cu vreo 2%. Chiar Financial Times ironizează acest lucru spunând că obiectivul de inflație al băncilor centrale europene este de 0 până la 0,2%. BCE nu poate să nu-și asume răspunderea. Ce s-a întâmplat în Irlanda uh, cu banca Anglo-Irish a fost un adevărat caz de corupție. Este clar pentru toată lumea că uh, reformele structurale nu au făcut decât să înrăutățească situația. Cum ar spune Bill Clinton, it's the austerity, stupid. Această grevă a investițiilor trebuie să înceteze, BCE trebuie să susțină investițiile și să cumpere obligațiuni de la BEI. Altfel, uh, lumea va dori să nu mai existe moneda euro. Mulțumesc! Dragi, Dragi colegi, aici se... Vă rog întâi să încheiem cu declarațiile din partea grupurilor politice, după care să introducem și cerile prin cartonaș albastru. Acum domnul Urtason din partea verzilor. Mulțumesc. Domnule Draghi, de multe ori, Parlamentul European a salutat măsurile luate în ultimii ani, măsurile de politică monetară neconvenționale. Am salutat voința dumneavoastră de a menține programe de achiziționare a obligațiunilor uh, suverane. Însă, de multe ori aceste programe, domnule Draghi, mai ales uh, programul de relaxare cantitativă, au venit prea târziu și sub o formă prostabilită. De multe ori nu au un impact la în ceea ce privește prețurile și, domnule Draghi, ne îngrijorează faptul că acest program nu se concentrează direct pe economia reală, așa cum am cerut noi de mai multe ori. Ce facem? Alimentăm bule de speculă aici și încurajăm inegalitățile? Știm că lipta de, lipsa de politici pentru cererea agregată reprezintă o problemă și știm că nu e răspunderea dumneavoastră, însă de multe ori aceste programe uh, care nu au dat rezultatele scontate țin de răspunderea dumneavoastră. Domnule Draghi, noi evaluăm acum munca dumneavoastră din ultimii ani. Trebuie să vă spunem că ne îngrojează mult lipsa unui cadru uh, legal uh, în ceea ce privește uh, linia de urgență pentru uh, lichidități. S-a luat o decizie arbitrară, în funcție de culoarea politică a guvernului, să nu facem o comparație aici cu Cipru. Deci ce se întâmplă cu independența BCE? Deci s-au luat deciziile practic în paralel cu cele de la Eurogrup. Credibilitatea instituției dumneavoastră a suferit foarte mult din această cauză. Vă mulțumesc, domnul Vali, de la FDD, un minut și jumătate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, BCE-ul a continuat pe aceeași linie politică. Uh, peste 300 de, mii de, 300 de milioane de persoane și-au cedat suveranitatea um, monetară BCE-ul și toate popoarele care nu-și mai controlează finanțele și banii trebuie să-și dea seama că nu mai au drepturi fundamentale de autodeterminare democratică. Sunt sub dictatura Bruxellesului și a Frankfurtului. BCE-ul a introdus uh, primul pilon din Uniunea Bancară. Gestionează atât politici monetare falimentare, se ocupă și de supravegherea băncilor și în continuare are acțiuni politici care nu îi revin. Cine are de câștigat? Speculanții, uh, cei care își împart în mod strategic resursele publice la niște prețuri foarte scăzute în urma privatizările. privatizărilor. Avem acum criza migraților și încetinirea economiei la nivel mondial. Ce putem face? Vom ceda din suveranitatea noastră în continuare unor personalități care nu au legitimitate democratică? Încă o palmă către cetățeni din partea eurocrației. De aceea e important să avem un nou plan politic pentru Uniunea Europeană, să avem o strategie de exit coordonată din, de la moneda euro. Să nu uităm, Inamicii democrației nu sunt cei care au îndoieli în legătură cu moneda euro, ci cei care o apără cu religiozitate, uh, nevroind să vadă faptul că această monedă e aproape de faliment. Mulțumesc, domnul Anemas, la NF. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și când criza euro nu era suficientă, suficientă acum liberalii și creștinii democrații au uh, uh, distrus uh, complet raportul domnului Marias ca să sune cât mai nuanțat și cât mai politicos la adresa domnului Draghi. Chiar dacă și domnul Marias a fost până la urmă foarte prudent fiind totuși critic și spunând că BCE uh, își uh, poate depășise, uh, poate își depășise mandatul în momentul când a început să răscumpere datoriile europene. Însă raportul așa cum era el a fost complet diluat într-o lume în care religia euro este dogma principală. Domnul Draghi a făcut bine și dacă n-ar fi făcut așa, ar fi fost și mai rău. Asta este concluzia. Dar iată care sunt rezultatele. Șomajul continuă, datoriile continuă cu bani care sunt injectați din, care sunt alimentați din fonduri europene. De unde lipsa de încredere în ceea ce privește supraviețuirea acestei monede? Politica dumneavoastră ne conduce către haos, către abis, către implozie. Dar poate că până la urmă, astfel, această monedă va putea să dispară. Poate ar fi bine să ne oprim aici. Mă, uita, mă iertați, domnule deputat Annemans. Nu este permis să îi jigniți pe oaspeții noștri. noștri. Are cuvântul acum domnul Sinadinos un minut de la neînscriși. Κύριε Πρόεδρε, μία και μόνο φράση της έκθεσης απεικονίζει την ουσία της ύπαρξης... Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport se vorbește despre situația BCE și despre influența ei asupra situației economice din Germania și din Uniunea Europeană la alineatul 11. BCE și-a luat uh, uh, angajamentul de a face tot ce este posibil pentru a apăra euro. Asta s-a declarat în august 2012. Deci BCE acționează pentru monedă, nu pentru uh, popor și nici măcar pentru state. Fără BCE, euro nu ar supraviețui, iar uh, BCE-ul s-a străduit să uh, îi uh, să apere euro cu orice preț. Este clar că stabilitatea euro este doar un mijloc pentru a impune interesele economice ale Germaniei. Este o parte a problemei. Pentru a găsi o soluție trebuie ca direcția în care merge Uniunea Europeană să se schimbe și asta se va putea numai dacă puterea se va întoarce în mâinile guvernelor naționale. Aici se încheie declarațiile din partea grupurilor politice. Acum Domnul Rozati, un minut și jumătate. După părerea mea, politica monetară a BCE s-a concentrat pe restabilirea stabilității prețurilor și pentru uh, menținerea uh, redresării economice cum ar fi eh, politicile, măsurile luate, cum ar fi o, eh, o dobândă scăzută, au fost uh, utile, s-au venit cam târziu. Dacă s-ar fi luat mai devreme aceste măsuri, poate că rezultatele ar fi fost mai bune. Să, asta nu e o critică, domnule Draghi. Sunt conștient de constrângerile politice în cadrul cărora trebuie să acționați și sunt conștient de faptul că unele state membre unele, unii membri din Consiliul de Guvernare se opun acestor măsuri. Însă trebuie să vă spun că totuși realitatea a dat, v-a dat dreptate dumneavoastră și nu oponenților dumneavoastră. Discutăm acum raportul Parlamentului European. E un document echilibrat și obiectiv, cred eu, mult mai bunătățit față de primul proiect de raport pe care l-am discutat în Comisia Econ, care, după părerea mea, era părtinitor și conținea multe atacuri nejustificate la adresa bc ului mai ales pentru anumite chestiuni pentru care bc ul nu e responsabilă. Domnule Draghi, am o întrebare. La una din reuniunile din cadrul dialogului monetar la Econ, ați spus că dumneavoastră uh, vă gândiți la emiterea directă de bani lichizi către participații pe piață. Ce credeți acum despre asta, despre temeiurile juridice, despre consecințele bune și rele uh, ale unei eventuale uh, astfel de măsuri? Domnule Rozati, aveți o întrebare prin uh, intermediul cartonașului albastru. Domnul Van Dalen, aveți cuvântul. Meneer Rosati, u heeft een uh, zeer verbazingwekkende speech. Mulțumesc. Domnule Rosati, ați avut un discurs uh, foarte ciudat. Uh, ridicați mâna către domnul Draghi și spuneți uh, ați făcut o treabă bună. Sunt foarte surprins pentru că nu și-a făcut treaba. Ar fi trebuit să ajungă la o stabilitate a prețurilor, uh, inflația nu a fost redusă și atunci cum puteți spune că domnul Draghi și-a făcut bine treaba? Nu înțeleg. Done whatever was possible within its BCE-ul a făcut tot ce era puțin, tot ce era posibil în conformitate cu competențele stabilite de um, tratat. Poate că relaxarea cantitativă ar fi trebuit să se întâmple mai devreme, însă au fost și constrângeri politice. La urma urmei, domnul Draghi a luat deciziile care au salvat zona euro în 2012, când a declarat că va face tot ce e necesar pentru a salva moneda euro și cred că merită să recunoaștem acest lucru. Mulțumim, domnule Rozati. Domnule Gualtieri, aveți cuvântul, două minute. Vorrei ringraziare tutti i gruppi politici per il loro contributo. Mulțumesc grupurilor politice pentru contribuția lor de a îmbunătăți textul, care acum e echilibrat, în care se exprimă clar o evaluare pozitivă în legătură cu politica monetară a BCE-ului. Se recunoaște importanța măsurilor neconvenționale luate în ultimele luni. de acord și cu evaluarea exprimată de domnul Draghi în legătură cu evoluția cadrului macroeconomic, pe de o altă. Pe de o parte, vrem să consolidăm economia internă, vrem să încurajăm consumul, pe de altă parte, vedem cum slăbește economia mondială, atât din cauza încetinirii economiilor emergente, cât și din cauza faptului că a crescut nesiguranța pe piețele financiare. Capacitatea noastră de a influența pe piața mondială e limitată, însă în zona euro putem influența lucrurile, mai ales dacă vom continua și vom adapta măsurile de politică monetară. Acest aspect e foarte pozitiv. Consiliul director al BCE și-a declarat uh, disponibilitatea în mod unanim de a evalua orientarea politicii uh, monetare, dacă aceasta se va dovedi insuficientă pentru a atinge obiectivele anunțate. Bineînțeles, nu putem garanta trecerea la o redresare uh, structurală doar prin politici monetare. Pentru așa ceva e important să continuăm cu reformele structurale echilibrate din punct de vedere social care pot spori potențialul de creștere al economiei, însă în același timp politicile bugetare la nivel uh, Uh, agregat trebuie să însoțească politicile monetare și nu să se opună acestea. Țările care au excedent bugetar trebuie să-l folosească, iar ajustarea bugetară a celor care uh, sunt în deficit trebuie să se facă prin aplicarea tuturor regulilor din pactul de stabilitate, inclusiv a flexibilității prevăzute. În fine, trebuie să facem eforturi pentru a încheia Uniunea Economică și Monetară, pentru a materializa uh, Uh, raporturile, uh, raportul celor cinci președinți, trebuie să ne ocupăm de propunerea Comisiei privind garantarea depozitelor. Acum și reducerea riscurilor. Aici ne-am dorit un cadru internațional mai amplu care să țină cont și de exigențele de stabilitate uh, financiară. Domnul Lunes, Lunes, are cuvântul. Draghi, u bent inderdaad onafhankelijk. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, într-adevăr sunteți independent și într-adevăr uh, cu toate acestea trebuie să dați socoteală cu privire la politica dumneavoastră. Colegii uh, noștri v-au pus întrebări și ați avut amabilitatea de a răspunde uh, dar uh, care a fost răspunsul dumneavoastră? De fapt, 1,5 miliarde de euro, atât ați, uh, atât ați tipărit, însă cu toate acestea uh, nu v-ați atins obiectivul de inflație și economia nu s-a redresat, dar continuați, continuați să tipăriți bani. Domnule Draghi, creați noi bule în economia noastră. politica dumneavoastră atacă fondurile de pensii și micile depozite. Eu v-aș recomanda să ascultați uh, ce a spus William White, care anunțase deja de mult timp uh, criza economică. Efectele secundare ale politicii dumneavoastră se fac resimțite tot mai puternic și cred că uh, se vede clar. Mulțumesc, domnul Calvet Ciambon, un minut. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, um, domnule Draghi. Patru idei, pe scurt Vă felicit în calitate de bancher tehnic, domnule Draghi, însă am totuși o întrebare de natură tehnică. Nu va îngrijora faptul că intrarea Chinei în ceea ce prește drepturile speciale de tragere s-a făcut practic <laughs> în totalitate în detrimentul monedei euro? Și a doua idee. Ca bancher politic, trebuie să știți că atât eu cât și grupul meu vom sprijini întotdeauna ideea ca politica monetară să nu uh, înlocuiască productivitatea și competitivitatea Uniunii Europene. Vă sprijinim pe această linie. Prin urmare, reformele structurale trebuie să fie solicitate de dumneavoastră în continuare. Și ca pachet tehnic-politic, vă Uh, mulțumesc pentru introducerea primilor pași referitor la asigurarea depozitelor europene. Însă lucrurile sunt timide și se desfășoară cu încetineală. Și în ultimul rând, vă felicit în calitate de bancher european. În 2014, dumneavoastră ați obținut bani, mari beneficii pentru BCE, ceea ce e un lucru bun. De ce nu folosiți cu creativitate aceste beneficii pentru a finanța un proiect european major uh, de mare amploare. Vă mulțumesc, domnul Papadimulis. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte Draghi, domnule comisar, o politică monetară nu este suficientă. Trebuie să ne schimbăm politica bugetară Și aceasta a fost întrebarea pe care o adresam domnului Dombrovskis. Pentru că trebuie să, uh, plecă, să, să, să lăsăm deoparte această austeritate unilaterală și să mergem către investiții multilaterale. Domnule Dombrovskis, de ce uh, vedem toate aceste întârzieri uh, cu privire la schema paneuropeană de garantare a depozitelor, care ar fi trebuit să fie un pilon al Uniunii Monetare. Cât timp se va mai putea păstra acest veto care blochează situația? Domnule Draghi, intenționați să accelerați programul de relaxare uh, cantitativă sau va fi un fel de opoziție față de uh, față de demersurile domnului Weidmann. De exemplu, în Grecia, relaxarea cantitativă înseamnă pentru noi că trebuie să plătim mai mult în momentul în care facem împrumuturi. Mulțumesc. L'onorevole Schaffhauser. Aveți o întrebare din partea domnului Schaffhauser. Acceptați? Vă rog, domnule Schaffhauser. Stimate coleg, de ce guvernul grec nu cere ca Banca Centrală să emită bani pentru a investi în economia de energie și în noile energii? Pentru că astfel nu s-ar mai crea bani falși, ci s-ar investi în economia reală, ajungându-se la o schimbare reală a economiei. De ce acest uh, quantitative easing uh, se reduce numai la bănci? Mulțumesc, domnule Papadimulis. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc, uh, stimată coleg. Prăbușirea zonei euro și uh, întoarcerea la monedele naționale este mm, uh, intenția doamnei Marine Le Pen și, a nu a, și nu a domnului Tsipras. Economia greacă acum uh, este în curs de stabilizare și pe viitor, în 2016, credem că vom ajunge la o rată pozitivă de creștere. Noi nu ne dorim căderea euro, ne dorim creștere din nou în economia europeană. Mulțumesc, domnul Oflin, un minut. Mulțumesc, domnule Draghi, spuneți că politica dumneavoastră funcționează, însă sub, sub performanța din zona euro nu mai e în atenția opiniei publice numai din cauza catastrofei din zona Schengen. Adevărul este că acești doi piloni ai integrării europene sunt în prag de prăbușire. Zona Schengen se vede mai des la știri, însă proasta funcționare a zonei euro are consecințe devastatoare. Rate ale șomajului de 40% sau mai mult la tineri în sudul Europei ceea ce are un potențial devastator. BCE vorbește despre reforme structurale și da, sunt necesare ca să se mărească productivitatea în Sud, dar chiar dacă ar fi implementate în mod corect, nu ar uh, merge prea departe pentru a corecta dezechilibrele existente. Fiecare stat are nevoie de propria sa monedă ca să poată controla rata dobânzii, să aibă pârghii și să poată influența și cursul de schimb. De asemenea, fiecare stat trebuie să-și controleze și propriile frontiere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mono, 1 minut 30. Domnule președinte BCE, dragi colegi, în primul rând vreau să denunț uh, marea influență a grupurilor politice asupra domnului raportor Matias, care a denaturat calitatea raportului său. În raportul examinat astăzi nu se spune, nu se menționează deloc cuvințelul petrol. Să reamintim că scăderea vertiginoasă a prețurilor la petrol de un an și jumătate e practic pe prima pagina ziarelor și a actualității economice. Consecințele sunt uh, clare asupra economiei și finanțelor. Cursul brutului e central în ceea ce privește nivelul prețurilor și există un mare risc de deflație combătut de BC, însă scăderea prețului cu peste 50% în doar câteva săptămâni atât a cererii și cât și a ofertei, e rezultatul speculei pe piața de produse derivate. Pentru fiecare baril schimbat pe piețele fizice, același baril e tranzacționat de 200 de ori pe piața derivatelor. În astfel de condiții, scăderea brutală din ultimele luni se va menține. <laughs> Însă s-ar putea să avem și o altă variație. Uh, spre creștere, în funcție de ce decid speculanții. Deci ce se întâmplă, de asemenea, cu obiectivul de inflație de 2%? Volatilitatea băncilor sistemice, de asemenea, poate afecta sistemul. Să nu uităm că specula uh, cu materiile prime a fost o principală prioritate a G20, a președinției franceze, pentru a moraliza capitalul. Însă nu s-a făcut nimic. Uh, Domnule, Be- domnule Draghi, ce veți face pentru a combate specula uh, asupra prețului la energie pentru a garanta stabilitatea în zona euro? Mulțumesc, domnul Stoloian. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am convingerea că fără deciziile hotărâte și profesioniste ale Băncii Europene Centrale, economia din zona euro ar fi rămas pentru o lungă perioadă de timp în stagnare și ar fi intrat și în deflație. ceea ce consider însă că am discutat mai puțin este impactul politicii banilor ieftini pentru o lungă perioadă de timp asupra procesului de economisire și a celui de investiții pe termen lung. nu putem să nu constatăm că fondurile de pensii instituțiile de asigurări și în special investitorii instituționali pe termen lung ca și oamenii care economisesc au avut de pierdut. de aceea cred că este legitimă întrebarea pe care mulți o adresează băncii europene centrale cât timp credeți că această politică monetară a banilor ieftini va continua? vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Ferreira. Doamna Ferreira, două minute. Uh, mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar Dombrovskis, domnule președinte Mario Draghi, Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat la o întrebare pe care am trimis-o și eu alături de alți colegi. Uh, mai aștept răspunsuri și de la ceilalți președinți cărora le-am trimis întrebarea. În răspunsul dumneavoastră confirmați un lucru important și anume că mecanismul uh, uh, european de stabilizare oferă capital băncilor care au nevoie de stabilizare. De asemenea, este important fondul de rezoluție uh, și protecția investițiilor le considerați uh, esențiale pe ordinea de zi. Sperăm ca Consiliul și Comisia să respecte declarațiile dumneavoastră. Este foarte bine să avem astăzi o supervizare bancară unică. Avem uh, din uh, noiembrie 2014 un mecanism unic de rezoluție, însă toate aceste măsuri legate de bănci nu funcționează așa cum ar trebui. De exemplu, rezoluția uh, bancară europeană încă nu a intervenit. Consecințele uh, se uh, fac însă simțite în ceea ce privește economia. E important să fie susținuți depunătorii privați, este important uh, să se prevină pierderile depunătorilor și uh, să fie protejați, pentru că altfel situația de pe piețe va fi uh, exact uh, inversă celei uh, pe care declarați că o doriți. Până acum, statele nu au reușit să frâneze riscurile existente, ceea ce pe mine mă face să mă întreb cine va proteja piețele de aceste consecințe. BCE-ul oferă protecție în uh, fața riscurilor sistematice. De asemenea, în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, poate oare să fie utilă? Și închei, domnule președinte, aș vrea să știu dacă aveți o viziune globală asupra sistemului bancar corelat cu politica concurenței care se află în mâinile Comisiei ar fi necesar poate ca și BCE-ul să participe la coordonarea acestei politici. Mm, Mi se pare că un început prost al Uniunii de Capital nu poate decât să ne slăbească pe plan economic. Mulțumesc, doamna Fonștor, un minut. Da, astăzi vorbim despre, ECE, despre BCE cu BCE. Bună ziua, domnule Draghi. De ani de zile duceți o politică a intereselor speciale naționale. Salvați state, salvați și bănci care se află în pragul colapsului, aceasta este o politică fiscală și nu o politică monetară și nu aveți mandat pentru așa ceva. În 25 iulie 2012 ați spus whatever it takes, faceți orice pentru a păstra moneda euro. Domnule Draghi, nu asta e treaba dumneavoastră, treaba dumneavoastră este să mențineți stabil prețul euro și nu uh, numărul membrilor zonei euro. Și acum spuneți uh, că uh, nu renunțați pentru politica dumneavoastră trebuie să plătească cineva și cei care plătesc nu sunt cei care au provocat criza. Plătesc uh, micii depunători, plătesc cei care au asigurări de viață și uh, cei care au bani în fondurile de pensii. Politica dumneavoastră este incorrectă pe plan social. Dacă ați înceta, ați face un serviciu Europei. Mulțumesc, domnul Flanagan, un minut. Draghi, the... Domnule Draghi, Raportul uh, publicat recent în Irlanda uh, acuză BC-ul. Se estimează că s-ar fi putut uh, economisi foarte mulți bani atunci când s-au salvat băncile irlandeze. Și dumneavoastră și domnul Trișe ați greșit. Cele 9 miliarde sunt pierdute. Însă și acum Irlanda suferă de mari nedreptăți sub supravegherea dumneavoastră. Mă refer la distrugerea uh, Um, acțiunilor în valoare de 31 de miliarde care au fost create uh, acum câțiva. Uh, nu au fost, uh, băncile au fost lichidate, băncile non-sistemice, însă acum se insistă ca întreaga sumă de 31 de miliarde să fie scoasă din circulație. Uh, s am împrumutat 6 miliarde. Acum băncile noastre vor trebui să împrumute încă 21 de miliarde. Vă rog să răspundeți azi. Vă întreb direct. Veți colabora cu noi pentru a pune capăt acestei obscenități? Nu lăsați o astfel de moștenire irlandezilor și copiilor noștri. Vă rog, răspundeți la întrebare. Faceți o premieră pentru mine aici. Răspundeți la orice întrebare. Mulțumesc, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Dombrovskis, domnule președinte Draghi. Creșterea economică redusă pe plan mondial, tulburări la bursa din China și scăderea prețului petrolului creează nesiguranță pe plan internațional și zona euro nu scapă de această volatilitate globală. La aceasta se adaugă nesiguranța politicii monetare a BCE, nesiguranță legată de programul de achiziționare de obligațiuni, de quantitative easing. Toate acestea au dus la o instabilitate economică. Rata dobânzii a rămas mică la 0,4%, este dezavantajos pentru cumpărători și uh, creditori pe termen lung. Creditele acordate uh, întreprinderilor au crescut uh, foarte puțin, atât uh, și pentru întreprinderi și pentru gospodările private. Până în martie 2017, BCE-ul va scoate pe piață 1,5 miliarde de euro în total, însă cei mai mari creditori sunt băncile naționale. Crește presiunea pe piețe, crește și presiunea pentru BCE de a menține ratele dobânzii reduse. În același timp, se cere statelor membre să facă reforme structurale. Fără ele, fără consolidare fiscală, fără investiții, nu va exista creștere și ocupare în Europa. Signora... Doamnă Capel, aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Domnul Arnott. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Nu, nu cred că putem evalua succesul sau eșecul în funcție de aceste măsuri. Putem să evaluăm doar situația economiilor din zona euro și cele din afara ei. Cele din afara zonei euro se dezvoltă mai repede. Veți fi atunci de acord cu mine că euro este un proiect politic eșuat și nu un proiect economic reușit? Sunteți de acord cu mine că trebuie uh, să fim conștienți că orice stat uh, că e mai bine să nu intrăm în zona euro și că cele statele care sunt în euro mai bine ar ieși din această zonă? Doamna Capel, sunt de părere că drepturile democratice ale fiecărui stat membru trebuie respectate și de asemenea sunt de părere că ar fi fost mai bine să nu avem o monedă unică fără un transfer de competențe. Aceste competențe nu pot fi cedate la un moment dat, nu se dorește să fie cedate la nivelul european și deci este uh, puțin probabil că moneda va avea succes. Mulțumesc, doamna Paunova. Mulțumesc, domnule președinte. Da, dragi colegi, aș dori să mă întorc la discuția precedentă privind raportul precedent al BCE și anume problema uh, băncii și a faptului că aceasta acordă împrumuturi companiilor. Din păcate, mm, uh, foarte multe mm, companii din Europa sunt în continuare dependente de uh, aceste împrumuturi care nu se ridică la nivelul așteptărilor, la nivelul cererii. Uh, s-au luat măsuri uh, ca, de exemplu, ratele negative, precum și uh, schema de refinanțare pe termen lung. De asemenea, m-am bucurat să văd în acest raport că um, măsurile au fost eficiente, mai ales în ceea ce privește încurajarea stabilității financiare. Cu toate acestea, operațiunea de refinanțare a reușit uh, să, de, deși a reușit uh, să mm, uh, încurajeze împrumuturile bancare, totuși nu a fost o măsură de stimulare suficientă pentru a genera creșterea de împrumuturi pe care o uh, doream. Uh, creșterea a fost numai una moderată. Raportul uh, din 2014 arată că um, condițiile de acordare a creditelor pentru companii rămân destul de uh, stricte, mai ales în anumite um, țări din zona euro. Iar um, impulsul a fost transmis numai într-un mod imperfect, într-un mod insuficient uh, costurilor pentru împrumuturile private. Prin urmare, trebuie făcute eforturi mai ales pentru IMM-uri. Mulțumesc, doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Băncii Centrale Europene. Știți că acest parlament va evaluat și în funcție de modul în care ați intervenit în cadrul tor- troicăi. Rămân multe întrebări în legătură cu rolul BCE în uh, ceea ce privește punerea în aplicare a memorandumurilor, mai ales în Grecia și știți că avem nevoie de lămuriri din partea dumneavoastră în această privință. Domnul raportor spunea că indiferent de politica monetară pe care o purtați dumneavoastră, aceasta nu e atot puternică. Trebuie relasate investițiile, cam peste tot. Și dumneavoastră ați spus că acum condițiile economice nu sunt tocmai roze. A spus că Uniunea Economică și Monetară în mod urgent trebuie încheiată. Nu doar printr-unul din pilonii Uniunii Bancare care lipsește și nu doar prin proiectul acestei Uniuni a piețelor de capital, ci și prin uh, desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare, prin instituirea capacității bugetare, adică. Dumneavoastră sunteți unul din autorii raportului celor cinci președinți în care se evocă această chestiune. Dat uh, fiind situația economică din zona euro și știind ce dificultăți au acum o serie de state membre, nu credeți că ar trebui accelerat calendarul? Perspectiva de a aștepta anul 2017 s-ar putea să nu fie Uh, tocmai cea bună. Ar trebui să acționăm mai devreme în ceea ce privește aceste politici monetare. Și o ultimă chestiune care nu a fost evocată în raportul anual al domnului Matias și care e abordată de multe ori. E vorba de folosirea bagnotelor de 500 de euro. Știți că e o problemă care tot apare, mai ales atunci când vorbim despre finanțarea terorismului. Ne puteți da mai multe informații în legătură cu circulația acestor bancnote? E o problemă cu privire la care și instituția dumneavoastră ar trebui să își aducă contribuția. Vă mulțumesc, domnul Cosmiuc. Panie președinte, panie... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, domnule comisar, Aș dori să mă refer la niște declarații făcute în 2012 de domnul Draghi, care a spus că va face tot ce trebuie pentru a menține și pentru a apăra euro. De atunci, BCE-ul a aplicat rate ale dobânzii foarte scăzute, chiar negative, și în martie 2015 știm că Pe piața secundară s-au uh, acoperit 60 de miliarde de euro. Dacă ne uităm la statele cele mai îndatorate din uh, zona euro, constatăm că uh, nivelul dobânzii este foarte scăzut în acele state, dar trebuie să stimulăm și industria și să evităm panica speculativă. Știm că nivelul investițiilor, atât publice cât și private, nu este foarte mare și știm că nici măcar planul Juncker nu va duce la uh, progrese majore. Dacă ne uităm la situația statelor care și-au folosit uh, valutele naționale în ultimii ani, constatăm că acelea au o creștere economică mai bună și o rata șomajului mai mică decât statele din zona euro. Mulțumesc, domnul Mann. Mulțumesc, domnule președinte situația globală este problematică, cu toate acestea pronosticul pentru uh, zona euro este bun, 1,7%. Este important însă ca uh, rata îndatorării în statele membre și rata șomajului să scadă. Uh, BCE trebuie să-și aducă contribuția susținând în primul rând IMM-urile. Cu toate acestea, domnule președinte Draghi, există și uh, riscuri ale politicii uh, dobânzilor uh, mici, care nu trebuie trecute cu vederea și mă gândesc la pensii, mă gândesc la asigurări. Este important să țineți cont de acest lucru. Într-un mediu economic normal, Rata dobânzii este suficientă pentru a regla aceste mecanisme, însă, dată fiind uh, criza creditelor, dumneavoastră ați luat măsuri pentru a uh, consolida situația economică. Poate că metodele dumneavoastră sunt contestate, însă obiectivul este unul corect în mod clar ați fost criticat, însă acum avem de a face cu o separare clară a resurselor în bănci și a uh, luării deciziilor, ceea ce e foarte bine. Și din 2015 uh, BCE-ul susține 222 de bănci din zona euro. E nevoie pentru rezoluție de o mai mare transparență. Uh, vă stăm la dispoziție în cadrul dialogului monetar și noi la Econ suntem de acord cu toate acestea, însă e păcat că avem multe informații de la experți economici, însă mulți uh, actori economici nu au aceleași informații la dispoziție. Cred că trebuie să lucrăm la acest lucru. Mulțumesc, domnul Vandale. Domnule președinte, Mario trebuie să meargă înainte, are de îndeplinit obiectivele BCE, dar uh, acesta nu a, cel puțin obiectivul său principal nu a fost atins. Fantoma inflației rămâne prezentă. Prețul uh, petrolului este la nivelul cel mai de jos, iar riscul deflației este foarte mare. Și ce faceți ca răspuns? Tipăriți monedă. Tipăriți monedă pentru a încerca să relansați uh, lucrurile. Însă puteți să accelerați procesul ăsta de tipărire de monedă și oricum nu o să obțineți nicio, niciun rezultat. Mario must go away. Vă cer să vă retrageți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mureșan. Thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi ați aplicat instrumentele necesare de politică monetară pentru a atinge obiectivele BCE referitoare la stabilitatea prețurilor în perioada dificilă din ultimii ani. Euro este o monedă fiabilă și zona euro a rămas atractivă. Au și intrat multe noi state în zona euro în ultimii ani. Pentru a consolida redresarea din zona euro, este necesar mm, să se ia măsurile necesare la nivel național. Devaluarea monedei nu poate să rămână singurul instrument de politică pentru ca, pentru ca bunurile noastre să fie mai cerute pe piețele internaționale. Politicile BCE ne oferă timp suplimentar, însă uh, nu putem trece cu vederea faptul că este nevoie de mai mult. Statele care nu sunt competitive, care nu fac reforme, care nu-și fac ordine în finanțele publice, care nu-și stabilizează sistemele bancare, se vor îndrepta către o nouă nouă criză și BCE-ul nu, le nu le va mai putea ajuta. Vorbim despre stabilitatea prețurilor. Până acum, inflația nu crește. Impactul încetinirii din China nu trebuie subestimat pe piețele europene, după cum bine ați spus. Chiar și prelungirea relaxării cantitative este o măsură care presupune ca BCS ne dea mai multe informații despre ce intenționează să facă, să ne spună care sunt obiectivele sale de inflație, de stabilitatea prețurilor și în legătură cu piețele internaționale. Domnule Draghi, ați spus că decidenții politici se confruntă cu o altă provocare mai mare decât provocarea legată de euro, criza refugiaților și aveți dreptate, dar vreau să adaug că trebuie să învățăm să răspundem la două provocări mari deodată și faptul că criza refugiaților este mai mare și mai urgentă nu trebuie trebuie să fie o scuză ca noi să nu mai lucrăm la consolidarea euro pe termen lung. Vă mulțumesc. Gracias. Mm, hay dos eh, tarjetas azules, pero verán ustedes. Sunt uh, încă două cartonașe albastre să vom trece la intervențiile spontane. Au cerut cuvântul opt colegi. Eu v-aș da cu plăcere cuvântul la toți. Dacă ați respecta un minut. Dacă le-aș da cuvântul și unor colegi care deja au intervenit, uh, am întrerupe această dinamică și nu cred că ar fi foarte bine. Deci, prin urmare, nu vom acorda cuvântul celor care au pus uh, întrebări prin cartonașul albastru, ci celor 8 deputați care au solicitat uh, să intervină în mod spontan. Domnul Maletici, un minut. Doamna Maletici, mă scuzați. Domnule președinte, domnule Draghi, misiunile dumneavoastră sunt importante și apreciem de asemenea faptul că uh, institutele de cercetare de asemenea trebuie să aibă acces la finanțare. Însă nu doar prin finanțarea cercetării putem avea recuperare economică. O recuperare de 1% nu înseamnă o recuperare de plină. De aceea trebuie să finanțăm și proiecte mai riscante, cu un potențial de creștere mai ridicat. Funcționarea pieței unice în condiții egale este importantă pentru a pune la dispoziție fonduri uh, pentru IMM-urile din toate statele membre. Deși trebuie să fim precauți, trebuie să acționăm rapid, uh, să clădim Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital și trebuie să fim creativi pentru a găsi noi surse de finanțare economiei. Doamna uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cu siguranță că BCE lucrează, uh, joacă un rol foarte important atunci când vorbim despre economia europeană și despre uh, bazele mecanismelor de încurajare a creșterii economice. Este întotdeauna dificil să alegem instrumentele potrivite, însă vedem că astfel de măsuri uh, conduc la rezultate, rezultate care până acum nu au fost suficiente. Cel puțin nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre. Cu toate aceste critici împotriva BCE, trebuie să recunoaștem uh, că mm, BCE nu este suficientă pentru stimularea creșterii. Avem nevoie de reforme la nivelul statelor membre. Uh, și aceste state membre nu au reușit toate să le implementeze cu succes ne confruntăm în continuare cu o criză foarte gravă, iar BCE are responsabilitatea sa în prevenirea uh, crizei. Domnul Caputo, trebuie să facem o evaluare politică a reformă structurală, a politicilor bugetare. Domnul Valari, domnul Draghi mi-a răspuns la întrebarea din 2014, spunând că măsurile, prin măsurile adoptate în ultimii ani. Însă criza arăta ce dificultăți economice au cetățenii atunci când uh, problemele structurale nu sunt corectate. BCE-ul a avut meritul de a apăra stabilitatea prețurilor, însă asta nu e suficient. Guvernanța trebuie consolidată. E un pasaj obligat pentru a controla dezechilibrele eh, macroeconomice și trebuie să ne bucurăm și de flexibilitatea pactului de stabilitate. Trebuie întreprinse reforme structurale echilibrate și viabile. Îi mulțumesc președintelui Draghi pentru eforturile sale de a menține credibilitatea Uniunii Economice și Monetare prin intervențiile făcute. Domnul Luc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Uniunea Europeană este confruntată cu două crize violente, cu criza euro și cu criza refugiaților. Ambele crize se aseamănă într-un mod înspăimântător. În ceea ce privește criza refugiaților, doamna Merkel a declarat că preia uh, refugiați fără limită și că face orice ca să țină în picioare uh, zona Schengen. Uh, la fel se străduiește și să mențină zona euro, dar pentru ambele lucruri e nevoie de timp, e nevoie de schimbări structurale și de un răspuns structural la cauzele acestor situații refugiații sunt um, împinși de uh, sărăcie și de conflicte, ceea ce nu ar fi putut fi prevenit, dar ar fi putut fi prevenite cauzele crizei uh, zonei euro. Grecia este omul bolnav al Europei, omul bolnav care este aproape de Bosfor. Trebuie ca acesta să se vindece pentru ca zona euro să poată reveni la creștere și ocupare. Mulțumesc, domnul Vieras. <clears throat> banca centrală europeană reprezintă astăzi uh, cel mai mare centru de putere al uniunii europene. într un mod discret bce și a atribuit uh, funcții care atribuții care îi depășesc mandatul prerogative care sunt în mod clar conflictuale. BCE și-a extins intervenția uh, pe piețele economice, recurgând la șantaj și dictând guvernelor politicile pe care acestea trebuie să le implementeze. Statele trebuie să facă tot ce li se cere pentru a avea acces la finanțări. Dacă nu, li se taie banii. Dar ce primesc în schimb din partea BCE? Cum se asigură BCE că miliardele ajung acolo unde trebuie? Și atunci, având în vedere această promiscuitate a rolurilor. Care este adevărata misiunea BCE? Promovarea unui cadru macroeconomic stabil sau garantarea atribuțiilor financiare? Mulțumesc, domnul Eriksson. Eh, eh, Vă mulțumesc. Îl respect mult pe domnul Draghi pentru mandatul BCE, care are ca scop relansarea economiei europene și îmi dau seama cât de greu este să te înham la o astfel de sarcină. Însă, în același timp, cred că e interesant să ne punem întrebări în legătură cu inflația și relaxarea cantitativă. Ce putem face pe viitor, domnule Draghi? Ce posibilități mai avem pentru a eficientiza eforturile dumneavoastră? putem ținti, putem avea de pildă eforturi mai țintite pentru a fi mai eficienți. Cum putem să facem asta? Cum putem crea mai multe investiții în economie? La astfel de întrebări mi-aș dori răspuns din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Rot. Domnul Arnott. Thank you, Mr. President. There are two... Mulțumesc, domnule președinte. În viață se pot face lucrurile în două moduri. Unul din moduri este cel independent, imparțial, bazat pe probe, luarea de decizii uh, în funcție de ce e mai bine pentru cetățeni. Celălalt mod este de a decide dinainte care vor fi concluziile și apoi uh, a face tot ce se poate pentru a le apăra. În acest raport noi am uh, făcut tot ce am putut ca să apărăm moneda euro. Și probele, sincer, nu sunt în sprijinul acestei teze. Aș putea să vă dau un exemplu din multele disponibile. Uh, Comisia se așteaptă la creștere de 1,7% pentru zona euro în 2016, iar Banca Mondială prezice că Regatul Unit poate să crească cu 2,6%. Raportul sugerează că deciziile se pot lua în funcție de gen, ceea ce este un uh, Uh, lucru destul de bizar. Deci eu ce să fac? Să votez pentru acest raport pentru că susține Uniunea Europeană sau să mă abțin pentru că Regatul Unit este din fericire în afara zonei euro și deci nu uh, voi decideți pentru deputații britanici ce să facă și ce să nu facă. Domnul Schaffhauser. Oui, monsieur le président. Da, domnule președinte, în 2012 cu François Drouin, secretarul general al Elizeului, domnul Baselini, și eu însă mi-am lansat un grup de lucru pentru băncile de dezvoltare pentru a avea un rol vizibil în economia reală. Ideea, a fi de, ideea era de a investi în țările deficitare, în proiecte cu rentabilitate clar, uh, economia de energie, energiile regenerabile, proiecte de infrastructură sigure. Acest proiect nu a fost uh, dus la bun sfârșit din mai multe motive. De ce nu relansați un uh, quantitative easing axat pe economia economia reală. Mulțumesc. dau cuvântul acum Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând vă mulțumesc pentru această dezbatere. Parlamentul are un rol important în ceea ce privește politicile europene și e important să avem astfel de dezbatere uh, aprinsă și bine informată. Noi sprijinim dialogul constructiv cu BCE-ul, asta face parte din uh, structura de răspundere a acestei bănci. O perioadă prea prelungită de inflație scăzută e un risc și de aceea BCE-ul se va implica în continuare pentru a-l reduce. Acum autoritățile publice la toate nivelurile trebuie să-și asume răspunderea în funcție de propriile mandate. Impactul asupra prețurilor nu a fost doar ciclic. Există și o componentă structurală clară, s-a scăzut potențialul de creștere al economiei. Părțile bugetare, structurale și monetare, de asemenea, au un rol de jucat. Anul acesta Comisia a acordat o prioritate clară unor inițiative care, dacă vor stabi- fi stabilite rapid, vor avea un efect asupra slujbelor și creșterii. Ne gândim la investiții și la creșterea de locuri de muncă. Și vom face tot posibilul pentru aprofundarea pieței interne și pentru a consolida baza industrială. Și în ultimul rând, de asemenea, ne dorim ca Uniunea Economică și Monetară să fie aprofundată și să fie mai corectă în funcție de propunerile din raportul celor cinci președinți. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Draghi. Thank you. Thank you. Uh, ladies and gentlemen, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această dezbatere și voi încerca să răspund uh, majoritatea observațiilor făcute, deși trebuie să vă cer scuze dinainte pentru că nu voi avea suficient timp. Multe dintre declarații sau întrebări au avut un caracter deosebit de politic și atunci um, cele mai bine echipate să răspundă sunt guvernele naționale, statele membre și probabil Parlamentul. Permiteți-mi să mă axez pe punctele principale. Din multe întrebări uh, înțeleg că Mulți dintre dumneavoastră aveți uh, dubii legate de efectele măsurilor noastre de politică um, monetară. Permiteți-mi să vă explic de ce am tot spus că măsurile noastre de politică chiar funcționează. Toți indicatorii cantitative arată îmbunătățiri în ceea ce privește acordarea de credite și condițiile financiare. Ratele de împrumut au uh, scăzut cu 8 uh, puncte de procent în medie uh, din mai 2014. Uh, mm, să nu uităm că e vorba de anul 2014 și s-au mai întâmplat multe între timp, de aceea permiteți-mi să vă dau o perspectivă lărgită. Prin urmare, aceste rate așadar au scăzut și au, până la 140 de puncte de procent în uh, țările care au fost cele mai uh, afectate de criză. Aceste condiții îmbunătățite s-au tradus prin um, investiții și credite uh, crescute care au uh, sprijinit creșterea și care au um, sprijinit rezistența zonei euro în fața evenimentelor adverse. Ca să aveți o idee, în mai 2014 înainte de anunțarea uh, măsurilor de facilitare a creditelor, împrumuturile către companii erau contractate la un nivel de 2,9% la nivel anual. Din 2014 această contractare însă s-a um, oprit și a început creșterea. Uh, Măsurile de încurajare a stabilității prețurilor uh, au fost de asemenea un sprijin pentru economia reală. Dacă nu am fi luat aceste măsuri, zona euro s-ar fi găsit într-o situație de deflație anul trecut și prețurile ar fi scăzut și cu, cu un ritm și mai uh, accelerat. Echipa noastră a calculat că în absența măsurilor noastre privind creditele și privind relaxarea cantitativă, creșterea ar fi fost cu un punct de procentaj mai uh, scăzută în 2014 2017 și inflația ar fi fost negativă în 2015. În orice caz, uh, mult mai scăzută decât ceea ce proiectăm pentru 2016. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat ce se întâmplă cu IMM-urile, cum uh, vor fi ele impactate, afectate. Ei bine, aici pot să vă repet ceea ce am spus și în conferința de presă. Toate măsurile noastre uh, au avut rezultate semnificative sau chiar spectaculoase în economia reală. Pachetul din iunie 2014 a fost deosebit de benefic pentru IMM-uri. Uh, pentru că rata de împrumut pentru împrumuturile mici a scăzut mai mult decât cea pentru împrumuturile mari. Știți că există două tipuri de servicii, servicii către bănci, unde întrebăm băncile ce politică de creditare au și acolo răspunsul a fost că nu există un factor de limitare astăzi. Și chiar uh, s-a făcut un studiu din partea Comisiei și care arată o îmbunătățire în ceea ce privește accesibilitatea uh, împrumuturilor pentru IMM-uri și disponibilitatea băncilor de a acorda credite în uh, primele șase luni din aprilie până în septembrie 2014. Însă trebuie să recunoaștem că uh, ratele de împrumut pentru um, uh, IMM-uri rămân mai mari decât cele pentru împrumuturile mari, pentru companiile mari și arată și um, practic acordarea de împrumuturi către IMM-uri. Însă trebuie într-adevăr să depășim această situație. Au existat așadar împrumuturi, împrumuturile nu s-au ridicat probabil la ceea ce ne doream. Trebuie să facem mai multe, trebuie să ne asigurăm că condițiile de creditare a IMM-urilor sunt îmbunătățesc în continuare. Și acum, în ceea ce privește politica monetară, am spus deja în uh, declarația mea introductivă că, având în vedere uh, măsurile de stabilizare a prețurilor, Consiliul și BCE sunt gata să-și revizuiască, dacă este necesar, măsurile de politică în luna martie. Mai multe din întrebările și declarațiile dumneavoastră s-au referit la riscurile potențiale asociate cu uh, ratele de dobândă scăzute și măsurile noastre de politică neconvenționale. Și aici este vorba despre percepția mm, unui impact negativ asupra um, deponenților și o amenințare la adresa stabilității financiare mai ales în ceea ce privește fondurile de pensii, companiile de asigurări și, în general, mm, deponenții. Aș dori să insist asupra următoarelor puncte. În ceea ce privește cei care au economii, este adevărat că ratele nominale pentru multe economii din zona euro sunt foarte reduse din punct de vedere istoric. Și am uh, explicat că dobânda de referință redusă reflectă de fapt, reflectă, de fapt condițiile actuale economice și structurale și trebuie să ne întrebăm cât timp va dura această situație. Ei bine, până când uh, contextul economic se va îmbunătăți. Deci avem de-a face cu un simptom și nu cu cauza uh, creșterii economice puțin accelerată datorită faptului că mu- în mulți ani economia a funcționat neatingându-și potențialul uh, maxim. Să ne închipuim că am uh, plecat de la situația actuală legată de politica monetară. Ce s-ar întâmpla? Nu este dificil să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă am schimba politica monetară actuală. Am uh, contribuit până la urmă la prelungirea perioadei cu ratelor de dobânzi uh, reduse, ajungând într-o nouă recesiune economică. Însă nu trebuie să uităm că depozitele nu sunt singurele posibilități pentru cei care doresc să facă economii să facă aceste economii. Există și alte investiții care pot con, uh, contraveni uh, uh, ratelor reduse de dobândă. Și aș dori să mă refer la un uh, studiu recent al Bundesbankului din Germania, care a spus că din 2008 uh, profitul obținut uh, de o gospodărie medie din Germania era de uh, 1,4% deci nu cred că putem discuta despre exproprierea deponenților, așa cum fac unii, nu astăzi, dar cu alte ocazii. Și în fine, când e vorba de implicațiile posibile legate de, de situația deponenților, acestea trebuie să fie înțelese într-un context mai larg. Economiile se fac dintr-un venit care trebuie câștigat prin sprijinirea ocupării, prin încurajarea investițiilor în contextul unei reduceri mari a cererii economice. Politica monetară um, expansivă sprijină, de fapt, capacitatea de a face economii. Au fost uh, exprimate îngrijorări legate de stabilitatea financiară și despre cum, uh, care ar putea să fie impactul politicilor noastre uh, monetare asupra stabilității financiare. Într-adevăr, stabilitatea prețurilor este premisa pentru stabilitatea financiară și trebuie să ne concentrăm pe păstrarea stabilității prețurilor. În același timp, înțelegem foarte bine că politicile monetare s-ar putea să aibă un impact nedorit asupra sistemului uh, Uh, financiar dacă, de exemplu, se încurajează prin dobânzi uh, reduse investiții riscante. Însă pentru acest lucru, pentru a face față acestui risc, avem nevoie de instrumente macroprudențiale și nu de modificarea politicii noastre monetare. Și acum, pe scurt, aș dori să vă rog să-mi permite să mă refer la implicarea Băncii Centrale Europene în uh, programele de ajustare macroeconomice în general un alt punct care a apărut în dezbatere în această seară. În momentul în care a fost instituită Troica în anul, uh, la începutul anului 2010, Uniunea Europeană nu era pregătită să facă față situației în care anumite state membre nu mai aveau acces uh, pe piețele private și în perioada respectivă s-a cerut consilierea Băncii Centrale Europene pe lângă uh, consilierea Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene și s-a considerat că participarea Băncii Centrale Europene ar asigura un program cât mai solid, uh, plecându-se de la ideea că Troica va uh, profita de expertiza acestor instituții. Au existat mai multe motive întemeiate pentru a cere părerea Băncii Centrale Europene în acest program și Banca Centrală Europeană a avut motive întemeiate pentru a da curs acestei uh, invitații pentru că astfel a putut uh, monitoriza uh, stabilitatea financiară. Și aș dori să insist asupra faptului că această structură a fost codificată prin tratatul uh, mecanismului european de stabilitate. Um, se regăsește în pachetul celor două măsuri. Curtea Europeană de Justiție a confirmat legalitatea acestei, acestei structuri și, pe lângă Grecia, Banca Centrală Europeană și oferit expertiza și în alte state membre ale Uniunii Europene. Însă nu ar trebui să uităm că ultima, ultimul cuvânt de spus revine Eurogrupului uh, ministrilor de finanță din statele care au uh, moneda euro și uh, mecanismul european de stabilitate și nu instituțiilor care fac parte din acest program. După cum am afirmat de mai multe ori, Banca Centrală Europeană nu poate să, ră, să participe la Troica Uh, pentru totdeauna. Însă, momentul în care vom părăsi această instituție trebuie să fie uh, gândit foarte bine și nu eu sunt cel care uh, urmează să ia această decizie. Câteva intervenții s-au referit la transparență și nu pot decât să spun că măsurile care au fost luate în acest an, anul trecut, decizii menite să îmbunătățească politica de transparență și um, toate eforturile noastre s-au îndreptat în acest sens. Publicarea proceselor verbale a, a Consiliului de, de Directori, a Băncii Centrale Europene, um, reprezintă doar unul din pașii pentru, luați pentru a îmbunătăți transparența. Suntem pregătiți să oferim uh, informații suplimentare în legătură cu anumite teme specifice. De exemplu, din septembrie 2015, băncile centra- naționale centrale pot, pot, uh, pot uh, emite comunicate de presă dacă recurg la programe de asistență cu lichidități de urgență. Inform, punem la dispoziție informații referitoare la așa numitele anacredite, deci vă pot asigura că monitorizăm accesul la documentele Băncii Centrale Europene pentru a consolida transparența și responsabilitatea instituției noastre. În ceea ce privește definitivarea Uniunii Economice și Monetare. Cred că unii dintre dumneavoastră știți că raportul celor cinci președinți prezintă o foaie de parcurs foarte clară înspre o mai mare integrare europeană și eu salut orice propunere făcut, venită din partea Comisiei Europene care ar trebui să fie pusă în aplicare. Pentru Banca Centrală Europeană, definitivarea Uniunii Economice și Monetare este deosebit de, importa, de, de importantă. Avem nevoie, pe de-o parte, de reguli comune și cel mai uh, bun exemplu unde ar trebui să înregistrăm mai multe progrese este punerea în aplicare a uh, directivei referitoare la rezoluția băncilor în toate statele membre care au moneda euro și um, nu avem un sistem uh, de urgență pentru mecanismul unic de rezoluție încă nu am ajuns să definitivăm nici uh, sistemul comun de garantare a depozitelor bancare, unul din piloni importanți ai noului sistem, un pilon important pentru că el asigură același nivel de încredere în rândul depozitarilor în toate statele europene, în toată Uniunea Bancară, încredere fără de care nu va exista un viitor sigur al Uniunii Economice și Monetare. Punerea în aplicare a propunerilor din raportul celor cinci uh, președinți este importantă, însă nu este suficientă. Drept urmare, aștept cu nerăbdare propunerile care abordează problemele pe termen uh, lung. După cum am spus și în trecut, pentru ca zona euro să prospereze, redresarea economică nu poate să se bazeze doar pe politici monetară. Politica noastră monetară oferă cadrul necesar, care este esențial, însă nu este singura condiție necesară pentru ca redresarea economică să capete un caracter structural și să depășească natura sa de astăzi, care este una ciclică. Am fost uh, întrebat și în legătură cu bancnotele cu mare valoare. Este o temă la care ne gândim deja de o anumită perioadă de timp și examinăm din punct de vedere tehnic situația acestor uh, bancnote de o mare valoare. Nu am luat o decizie, să punem întrebarea cum ar trebui să punem în aplicare o decizie care ar trebui să fie politica de comunicare cea mai adecvată. Ne dorim modificări, însă într-un mod ordonat. Însă aș dori să vă asigur că suntem uh, uh, decis să nu ușurăm uh, viața uh, infractorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Draghi! Are acum cuvântul domnul Marias, raportorul, două minute, două minuțele. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuție. Domnule Draghi, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne uităm către viitor, dar asta înseamnă că Banca Centrală Europeană trebuie să adopte o viziune critică față de greșelile din trecut. În septembrie am înțeles că va trebui să ne confruntăm cu inflația și să punem la punct quantitative easing, care a început în 2015, dar a fost cam târziu atunci când ați căzut ratele dobânzii și nu ați răspuns la chestiunea șomajului, insistați asupra calității unei austerități dure. N-ați răspuns la întrebările privind conflictul de interese. Spuneți că, într-un anumit moment, va trebui să ieșiți din Troica, dar nu vă angajați la ce moment veți face acest lucru, în ciuda hotărârii curții pe care ați acceptat-o. Cum e posibil uh, ca Grecia să împrumute mai degrabă să, să dea cu împrumut 70 de milioane uh, de euro către celelalte state prin acest sistem de quantitative easing, pentru că participă la acest mecanism din 2015. Și nu ați răspuns la critica făcută apropo de modul în care au fost puse în aplicare memorandumurile arătați cu degetul către grupul euro, dar aceste limite de creditare impuse Greciei uh, au, adus, au avut consecințe grave asupra Greciei. V-ați gândit la referendumul din Grecia, unde acest plan a fost respins. Domnule Draghi, trebuie să rezolvăm contradicțiile interne din zona euro, dar pentru a face acest lucru trebuie să rezolvăm problema datoriilor publice ale statelor prin uh, mutualizarea lor și prin uh, scutirea de anumite părți ale datoriei. Pentru că aceste chestiuni au fost incluse în rezoluția mea inițial, dar ALDE și PPE-ul s-au asigurat că nu mai există acolo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marias.